Uh, Dragi colegi, vă rog să luați loc pentru că ne așteaptă un vot lung. Hey colleagues, everyone ready? Um, the annual report... Dragi colegi, avem uh, raportul anual în ceea ce privește situația drepturilor fundamentale în UE. În 2016 am înțeles că raportorul nu dorește să intervină, deci trecem direct la vot și începem cu compromisul 1. S-a deschis votul. Toată lumea a votat, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a închis votul. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 19. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 9. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Compromisul 16 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 10 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 11 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 362. S-a închis votul. Se respinge. Dragi colegi, vă rog să fiți atenți. Compromisul 21 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 398 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 402. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 404. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 437. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 438. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 15. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 461. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 475. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 18. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 496. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 506. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 508. A doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 36 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 523 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 17 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 525 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 527 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 529 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 22 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 547 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 548 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 557 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 568 și 578 identice s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 575 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 581 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 582 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 583 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 593. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 596. S-a deschis votul. S-a închis votul. Compromisul 20, referiri, s-a deschis votul. S-a închis votul, se adoptă. Compromisul 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 25 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 26 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 28 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 32. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 37. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 187 și 188 identice s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 34 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 35 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum votul final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă cu 41 de voturi pentru, 8 împotrivă și 3 abțineri. Felicitări domnului Engel. Thank you. Thank you, Mr. Engel. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Engel. So now, colleagues, we move... Dragi colegi, trecem mai departe. Raportul de descărcare pentru 2016. No coffee. Never mind. Sorry, that wasn't meant to be in microphone, the thing where I was going to get a coffee. Știți, nu voiam să zic în microfon că vreau să mi se aducă o cafea, îmi cer scuze, uitați să opresc microfonul, dar mă descurc și fără cafea, supraviețuiesc. Let's go straight to the vote. Um, sorry. So, report on the discharge. Thank you. Avem, deci, raportul de descărcare bugetară în ceea ce privește și respectul implementării bugetului european pentru agenții în exercițiul financiar 2016. Domnul Crisogonos, raportorul, doriți să interveniți sau trecem direct la vot? Direct la vot, domnule președinte. Vă mulțumesc foarte mult. Amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 1. Deschidem votul. Închidem. Se adoptă. Compromisul 2. Deschis votul. Închidem. Se adoptă. Amendamentul 9 pentru... S-a deschis votul, mă scuzați. S-a închis? Se respinge. Amendamentul 10. S-a deschis votul. Se închide. Se respinge. Amendamentul 11. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 16. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Vot final prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 45 pentru, 5 împotrivă, obținere. Trecem la următorul vot. Tot Crisogonos, raportor, altă descărcare, dar pentru Europol. De data aceasta, amendamentul 1 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 1 s-a deschis votul. S-a închis se adoptă. Compromisul 2, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 9, s-a deschis votul. Amendamentul 9, s-a închis. Se respinge. Amendamentul 10, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 3, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 14. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. Îmi pare rău, am sărit 15. Uh, ba nu, e caduc. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 18. S-a deschis votul. Amendamentul 18. The part that welcomes Europol. Se adoptă. Amendamentul 20. Fără acea parte, cu regrets și așa mai departe. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 20, partea aceea cu regrets. S-a deschis votul. Amendamentul 20 s-a închis. Se respinge. Vot final prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 46 pentru, 5 împotrivă, o abținere. Următoarea descărcare, Eurojust, compromisul 1, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 2, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 6, s-a deschis votul. S-a închis se respinge. Amendamentul 7 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 3 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Vot final prin apel nominal s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 46 pentru 6 împotrivă, nicio abținere. Frontex acum, compromisul 1, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 2, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 4, partea cu acknowledge, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 3, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 9. S-a deschis votul. S-a închis. Pentru. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 5. S-a deschis votul. Compromisul 5. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Vot final prin apel nominal. Da, am ajuns la votul final. Frontex. Bine, s-a deschis votul. Vot final. S-a închis. Se adoptă 42 pentru, 7 împotrivă, 3 abțineri. Comunică PP-ul cu mine, cumva? Claude, uh, adesea nu vorbești în microfon pentru că stai cu nasul în listă și nu te auzim. Uneori uh, sunt surprins că nu, nu, nu aud cum trebuie și nu... Deci doar în microfon, în microfon. Mulțumesc pentru feedback. Deci să vorbesc mai tare. Ok, o să vorbesc mai tare și direct în microfon în timp ce și votez, nu-i nimic. Așa o să fac. Îmi pare foarte rău. Mi se părea că am volumul ajustat, dar o să vorbesc mai tare. Nu cred că o să vă placă, dar asta e. Următoarea descărcare de gestiune este pentru uh, Vedeți, m-ați... Mi-a stricat ritmul, Thomas, mi-ai uh, dat peste cap ritmul. Avem uh, Agenția pentru Drepturi Fundamentale, FRA. Amendamentul 1. S-a deschis votul și vedeți, vorbesc mai tare, zice președintele. Chiar în microfon. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 7. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis, se respinge. Compromisul 5. Ba nu. Amendamentul 10, scuze. S-a deschis votul. Ați făcut anarhie, spune președintele. Amendamentul 10 s-a închis votul. Și se, respi, se, se respinge. O să vorbesc normal, cum vorbeam înainte. Compromisul 5 s-a deschis votul. Sau nu se încurcă președintele. Amendamentele 8 și 9 s-a deschis votul. Mi-ați stricat uh, mojo-ul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. Compromisul 5. S-a deschis votul. Se adoptă. Vot final, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul și se adoptă 43 pentru 7 împotriva abținere. Acum, descărcarea de gestiune pentru agenția cu privire la droguri și dependență. Amendamentul 1 s-a deschis, să deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 2 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 3 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Vot final prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 45 pentru, 5 împotrivă și o abținere. Mai departe, descărcarea de gestiune CEPOL. Amendamentul 1 s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 5. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 12. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Vot final, prin apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 46 pentru, 5 împotrivă abținere. Următoarea descărcare de gestiune, EASO. Compromisul 1 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 21. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Vot final prin apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Următoarea descărcare, EULISA. Compromisul 1, dacă sunteți gata. Compromisul 1. S-a deschis votul. Pe compromisul 1 s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 3 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 8. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 11. Îmi cer scuze, am sărit peste compromisul 4, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 11, s-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Amendamentul 12 s-a deschis votul. Stați un pic. Se respinge. Amendamentul 13. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 15. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 16. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 6 s-a deschis votul. Close. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 8. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 28. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 30. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Vot final, vot cu apel nominal, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 45 de voturi pentru, 6 împotrivă, nicio abținere. Trecem la descărcarea de gestiune privind uh, organul de supraveghere pentru protecția datelor. S-a deschis votul compromisul 1. S-a închis votul. se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis se adoptă. Amendamentul 9 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 10 uh, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă vot final, vot cu apel nominal. Uh, s-a deschis votul, s-a închis votul. Se adoptă 46 de voturi pentru, 6 împotrivă, nicio abținere. Trecem acum la bugetul general al UE. Descărcarea de gestiune pentru comisie, amendamentul 1. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. Amendamentul 2, s-a deschis votul, s-a închis, se adoptă. Amendamentul 3, s-a deschis votul, s-a închis, se respinge. Amendamentul 4, s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. Compromisul 1, partea 1, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă compromisul 1, partea a doua. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Compromisul 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum vot final, cu apel nominal, s-a deschis votul. Se adoptă cu 45 de voturi pentru, 6 împotrivă și o abținere. Mulțumim, domnule Crisogonos. Uh, mulțumesc, dragi colegi. Am terminat voturile. Um, dragi colegi, suspendăm ședința pentru o jumătate de oră. Apoi avem un punct cu ușile închise pentru cei care doresc să participe. Celorlalți vă urez un sfârșit de săptămână plăcut.